doamnelor și domnilor, vă propun să începem lucrările. Vă, invit, vă rog, în primul rând, să ne scuzați pentru această întârziere. A trebuit să organizăm o reuniune a coordonatorilor la ora 9. Salut prezența directorului general responsabil de buget din partea Comisiei. Ați văzut proiectul de ordine de zi. Așa cum ați putut vedea și în Cobu News, mai multe puncte prevăzute inițial pe ordinea de zi vor fi amânate, cum este, de exemplu, cazul punctului 4, punctul 7, 8, probabil și punctul numărul 9, având în vedere absența raportorului, domnul Portas, care a suferit o intervenție chirurgicală acum câteva zile, a revenit la Parlament luni, dar mi-e teamă că nu este disponibil astăzi. Dacă, din fericire, va putea fi prezent, vom reintroduce acest punct. De asemenea, în ceea ce privește punctul 11, nu o văd nici pe doamna Andreasen, care e raportoare pentru aviz, ne-a transmis că până la urmă consideră că acest subiect, consideră că acest subiect nu merită un aviz și în acord cu coordonatorii transformăm acest aviz într-o scrisoare a președintelui Comisiei Bugete adresată Comisiei competente pe fond, Comisia Jurii, prin care ne vom exprima opinia legată de actele delegate care înlocuiesc comitologia conform tratatului de la Lisabona și care au o dimensiune puțin mai specială în materie bugetară și în cele din urmă dezbaterea privind Serviciul de Acțiune Externă, punctul 12, va fi abordat la ora 12, după întâlnirea de la 11 cu agențiile executive. Deci punctul 12 la ora 12 mi se pare foarte potrivit. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, vom considera că punctul numărul 1 este adoptat. În ceea ce privește comunicările președintelui, Limbile disponibile sunt afișate în documentul COPU. Suntem de asemenea, reuniunea este de asemenea difuzată și pe internet. Ați fost informați că domnul Godmanis, raportor specializat pe politica de coeziune, a pregătit niște tabele uh, de înaltă calitate. Întotdeauna admir competența colegului nostru, inclusiv în domeniul contabil, colegul nostru fost, fost prim-ministru al Letoniei, și găsiți aceste tabele în dosarul dumneavoastră. Câteva cuvinte despre delegația în Palestina. Vă aduceți aminte că am decis să trimitem o delegație în Palestina pentru a vedea cum sunt gestionate ajutoarele pe care le acordă Uniunea Europeană regiunii. Procedura de desemnare a acestei delegații a fost destul de complexă pentru că este vorba de o țară terță Uniunii Europene și de o regiune extrem de sensibilă din punct de vedere politic. Nu era de dorit ca membrii comisiei noastre să meargă singuri acolo și de aceea am uh, creat o delegație comună cu uh, Comisia de Afaceri Externe și cu Comisia de Dezvoltare. Și după un proces complex de negociere pentru pregătirea acestei misiuni, am reușit să ne întâlnim cu autoritățile israeliene, dar și cu cele palestiniene, vizate de uh, ajutoarele furnizate de Uniunea Europeană acestei regiuni și o parte din delegație a putut chiar să se de deplaseze uh, în fâșia Gaza, trecând prin Egipt. Concluzia generală potrivit căreia ă, concluzia generală, am cer scuze, pe care au ă, extras-o membrii acestei delegații este următoarea. Independent de aspectele politice care nu intră în competența comisiei noastre, ci voi simplifica lucrurile pentru că nu avem timp să dezbatem îndelung, în general, fondurile destinate acestei regiuni sunt bine gestionate, bine cheltuite și când spun bine, mă refer la niște condiții convenabile. Nu am avut uh, nicio dovadă, nicio informație de, legată de posibile deturnări de fonduri în beneficiul unor organizații teroriste. Ne-am asigurat că fondurile utilizate în Gaza se află sub controlul complet al Uniunii Europene, al autorității palestiniene sau, în funcție de caz, sub controlul organizațiilor internaționale și ONU, care are în teritoriu niște funcționari cu adevărat remarcabili. Însă, am identificat o problemă politică majoră adusă de faptul că, dincolo de acest ajutor masiv, pentru că Uniunea Europeană acordă în fiecare an 650 de milioane de euro pe 6-7 linii bugetare diferite și la acești bani se adaugă niște ajutoare din partea statelor membre. Uniunea Europeană finanțează 80.000 de funcționari palestinieni, ceea ce înseamnă aproape de două ori mai mulți funcționari în Palestina decât în Uniunea Europeană. Directorul general cred că uh, începe să viseze când aude astfel de cifre, pentru că și-ar dori să aibă atâția funcționari sub autoritatea sa. Însă, în schimbul acestui, uh, uh, dincolo de acest ajutor, influența politică a Uniunii Europene în această regiune este aproape egală cu zero. Și acest lucru pentru noi reprezintă o problemă politică majoră. Repet, nu avem timp acum să organizăm o dezbatere pe acest subiect. Însă, așa cum se spunea în precedenta noastră reuniune, în acord cu coordonatorii, am, am uh, notat Uh, dorința primului ministru palestinian pe care l-am întâlnit în uh, vizita noastră, un fost uh, funcționar al Fondului Monetar Internațional, un om de înaltă calitate, e bine, am notat dorința sa de a face o vizită la Bruxelles și vom organiza o audiere, fie în fața comisiei noastre, fie o audiere comună în fața a două, trei comisii pentru a putea pregăti consecințele pe care le-am putea avea în ceea ce privește examinarea bugetului 2011. Acum, punctul 3 de pe ordinea pe zi. Aprobarea procesului verbal al întâlnirii precedente, dacă nu există nicio opoziție, le vom considera aprobate. Punctul 4 am spus că este amânat și ajungem la punctul 5, în cadrul financiar multianual. Și aici îmi voi da cuvântul lui Reimer Böge. Ja, Dank. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Datorită evenimentelor de săptămâna trecută, lucrurile nu fac decât să se complice, iar pe baza discuției pe care am purtat-o deja în Comisia de Buget, și în ceea ce și din perspectiva regulamentului nostru de procedură, intenționăm să venim cu un raport care să fie un fel de bază de plecare pentru ajustarea bugetului anual și ajustarea bugetului în urma tratatului de la Lisabona. Acum v-am prezentat un calendar indicativ care <clears throat> uh, ține cont de posibilele amendamente care vor fi <clears throat> uh, înaintate. Prevede așadar o dezbatere a acestora pe 21-22 uh, iunie în această comisie. Apoi urmează să fie prezentat un raport uh, previzor, provizoriu pe data de 13-14 iulie, termen de depunere a amendamentelor 21 uh, iunie, pe care îl vom vota apoi în comisia noastră pe 13 septembrie, așadar vom avea suficient timp să îl dezbatem, iar uh, apoi pe 20-23 septembrie vom avea suficient timp să îl adoptăm. Este vorba de poziția Parlamentului care vizează nu doar modificările tehnice, și, ci uh, cele politice pe baza tratatului de la Lisabona, ținând uh, cont de flexibilitatea uh, care se impune în aceste condiții. Pe 4-5 octombrie ar urma să avem uh, o dezbatere în Comisia de Buget pe Uh, toate uh, rapoartele prezentate, procedura de buget, dar și cadrul multianual, iar um, pe 7 octombrie un uh, vom adopta întregul pachet Lisabona, care de fapt se compune din trei părți, iar în ceea ce privește calendarul ulterior, ținând cont de faptul că negocierile sunt atât de dificile și anumite aspecte încă nu au fost discutate deloc, pentru că nici la Consiliu nu se știe când se va putea ajunge la o anumită poziționare. Așadar, în uh, ceea ce privește concentrarea bugetului în cele trei uh, săptămâni renumite pe care le cunoașteți, vor trebui rezultat, rezolvate și aceste aspecte. Sper că puteți accepta acest calendar și atunci vom putea trece la treabă pe baza dezbaterii din iunie și sperăm că acest raport interimar va putea consolida și poziția Comisiei noastre de buget. Aș mai adăuga, domnule președinte, că datorită acestor aspecte, lucrurile nu s-au nu au devenit mai uh, puțin complicate pentru că Consiliul a decis uh, un uh, fond de garantare de 750 de miliarde de euro, din care 60 de miliarde garanții prin intermediul bugetului european. Acum trebuie să recapitulăm și să vedem care au fost bazele unor instrumente similare. Deja înainte de înființarea zonei euro, au existat mecanisme corespunzătoare unde am putut uh, să ajutăm uh, state membre care se confruntau cu dificultăți de plată. Apoi, la înființarea <clears throat> zonei euro, acest instrument de asistență uh, a fost limitat la statele care nu făceau parte din zona euro. Valoarea totală a garanțiilor care puteau fi prevăzute în buget a fost uh, stabilită la maxim 50 de miliarde în primăvara trecută, iar în opinia mea, uh, în momentul de față este vorba de garanții în valoare de 13,6 uh, miliarde, e vorba de Letonia, Ungaria și România, dacă mi-aduc aminte corect, iar apoi am mai garantat și și activități ale Băncii Europene pentru Investiții. Pentru celelalte garanții există doar o mențiune, așadar, dacă acestea ar deveni exigibile, ar trebui să fie alocată și o sumă corespunzătoare la rubrica respectivă. Consiliul European uh, și-a bazat decizia pe 100, articolul 122 din tratat, pentru că 143 a fost exclus pentru că acesta vizează doar asistență pentru țările non-euro. Am ascultat cu mare atenție cele spuse de diferiți experți, servicii juridice în ceea ce privește acest temei juridic invocat. Eu nu sunt jurist, am studiat doar puțin drept uh, în domeniul agriculturii ca un subiect secundar, dar trebuie să totuși să atragem atenția asupra unui aspect. Chiar dacă acest regulament uh, al Consiliului uh, European a intrat în vigoare <clears throat> deja, faptul că se invocă articolul 122 care prevede catastrofe naturale Uh, trebuie pus sub semnul întrebării. Și de aceea uh, poate că merită să analizăm și deciziile Curții Europene de Justiție, unde legiuitorul, dar și uh, garantul tratatelor trebuie să aleagă temeiul juridic corect și nu cel care este cel mai facil din punct de vedere politic. este similar cu uh, motivele invocate de comisie atunci când a fost vorba la data respectivă despre facilitatea pentru alimente. În uh, articolul 122 prevede că Consiliul poate decide o asistență din partea Uniunii Europene, iar Parlamentul uh, va fi informat în consecință. Este foarte amabil din partea lor că ne informează, dar unde rămâne uh, rămân prerogativele bugetare ale Parlamentului. Dacă astfel de sume pot fi decise de Consiliul European, avem de fapt o reintroducere a cheltuielilor obligatorii în bugetul european și din câte știu, acestea tocmai au fost eliminate prin tratatul la Lisabona. Iar acum se pune întrebarea cum anume putem ieși din această măsură unilaterală a Consiliului și să păstrăm uh, prerogativele bugetare ale Parlamentului. Cu alte cuvinte, cum vom reuși să spunem în mod clar și respicat că pe viitor nu vom mai accepta așa ceva? Pentru că altfel uh, se spune că uh, dacă ai ocazia, te pretezi și la furt, este un proverb german, și nu putem prevedea dacă pe viitor, uh, pentru chestiuni extraordinare de care nu se face vinovat nimeni, nu ne vom confrunta cu situații similare. Și va trebui să ne asigurăm că putem uh, interveni în astfel de situații, nu doar pentru perspectiva financiară actuală, ci și pentru cele viitoare. S-a mai spus că toate acestea sunt garantate în marja Uh, veniturilor uh, proprii de 11,17 miliarde. Acum, aș dori să știu din partea Comisiei cum anume vor trata, din punct de vedere al bugetului, această decizie. Știm uh, în moment că nu au fost alocați bani în momentul de față, dar uh, ca și responsabil în domeniul bugetului trebuie facem pașii necesari pentru a pregăti o astfel de eventualitate. va trebui să decidem și o ajustare din punct de vedere politic al bugetului, acum în urma noilor prevedere a tratatului de la Lisabona. Sunt vizate proiecte aici ca Galileo, de exemplu. Iar Consiliul va vedea că această marjă Uh, care stătea la dispoziție pentru finanțarea serviciului de acțiune externă va constata că nu mai este disponibilă prin adoptarea acestor măsuri. Temei temeiul juridic corect ar fi fost articolul 352 și permiteți-mi să citez dintr-o opinie juridică a serviciului juridic din Bundestag, unde se spune că la decizii în trecut, pentru că Sigur, în uh, literatura juridică, articolul 122 este foarte controversat și apoi citez legiuitorul Uniunii. Până acum, a adoptat regulamente pentru asistența statelor uh, membre garanții nu pe baza articolului 143, ci în baza clauzei de flexibilitate existente sau prevăzute de articolul 352. Este un argument juridic foarte interesant. Dacă ne uităm cum au fost invocate uh, în trecut uh, temeiuri juridice pentru luarea unor măsuri similare. Nu știu acum cine a scornit această uh, modalitate de a face rost de 60 de miliarde sub această formă. Dar, uh, oricum ar fi, a avut loc un atac asupra prerogativelor Parlamentului <clears throat> Este o problemă care trebuie reparată și clarificată pe viitor și în uh, contextul viitoarelor uh, negocieri uh, pe procedura bugetară. Nu vreau să fac acum ceea ce face domnul Gauweiler din Parlamentul Bundestagului. Uh, și anume de a mă adresa curții constituționale. Dar ar exista suficiente argumente de a apela și la o decizie a curții europene. Însă sunt conștient că ar fi mai bună o soluție politică. Însă nu putem accepta pe viitor să fim puși în fața unor uh, fapte îndeplinite. Faptul că nu s-a făcut apel la articolul 352 se leagă probabil și de faptul că Parlamentul ar fi trebuit să-și dea și el acordul. Și nu știu cum este situația în alte țări membre. În în cazul uh, Germaniei ar fi trebuit să, uh, ca în baza articolului 132 din Constituția germană, să fie inclusă și Curtea Constituțională. Așadar, probabil uh, decizia a fost uh, luată din motive de timp pentru a da un semnal piețelor financiare, însă s-a făcut abstracție cu totul de rigorile legislative. Eu aștept din partea Comisiei ca acum, după ce s-a creat acest context, să nu dea din umeri pur și simplu, ci și să se plaseze de partea Parlamentului în această dispută și să încerce să repare această greșeală, pentru că altfel vor exista consecințe, nu doar în ceea ce privește relația noastră cu Consiliul, ci și relația noastră cu Comisia. Merci bien. Uh... Mulțumesc. Inge Gresle a cerut cuvântul. Da. Aș, aș doream să vă informez uh, despre o întâlnire avută ieri cu reprezentanții Comisiei de Bugete din uh, Bundestagul German. Întâlnire interesantă pentru că colegii din Bundestag pleacă de la uh, premiza că dacă acești 60 de miliarde vor deveni exigibili și sunt primele sume care vor deveni exigibile, așadar colegii de la parlamentele naționale pleacă de la premisa că în aceste situații uh, bugetul european va fi activat în primul rând. Și dacă situația ar fi așa, prerogativele noastre bugetare ar fi și mai mult uh, atacate, pentru că ar fi, noi când le-am spus că în aceste uh, situații ar, fi tre- ar trebui ca contribuțiile la bugetul european să fie mai ridicate, aceștia au dat pur și simplu din uh, umeri. Și trebuie spus că dacă lucrurile sunt explicate într-un mod uh, intransparent, atunci nu putem să fim câștigați pentru astfel de cauză. Dar așa cum a spus uh, colegul Böge, este vorba de o încălcare a tratatelor și uh, o criză nu trebuie să facă totul posibil și inclusiv astfel de încălcări. Mulțumesc. Ani Jensen a cerut cuvântul. Eu vreau să-i mulțumesc lui Raima pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și despre care sunt problemele juridice. Sunt de acord cu abordarea sa pe ansamblu, și anume că trebuie să găsim o soluție, una care să fie fezabilă, Evident că a fost vorba despre o măsură luată într-o stare de panică. Mi-e aproape că mine să întreb de ce avem nevoie de 60 de miliarde atâta timp cât avem uh, uh, atâtea alte garanții pentru statele membre. Da, vestea cea bună despre aceste 60 de miliarde este că, datorită concurenței femeiului, pot fi, să spun așa, disponibil foarte repede, pe când uh, pentru toate celelalte măsuri e nevoie de foarte mult timp ca să poți să obții banii de la statele membre care pot să finanțeze diferitele măsuri de ajutor dar e oarecum straniu că a, pentru a rezolva consecințele acestei crize a, apelăm la măsuri uh, extrabugetare. Și, și documentul arată că nu se iau bani de la buget decât dacă o țară uh, nu reușește să-și plătească uh, împrumuturile. Și e vorba despre o sumă mare, dar e ciudat, cum spuneam, că nu este nicio sumă prevăzută, ca să spun așa, pe linia bugetară și statele membre se mulțumesc uh, cu emiterea unei garanții, de exemplu din partea Băncii Europene de Investiții, dar concret statele membre nu și-au niciun angajament și e foarte ciudat. Ar fi bine dacă Parlamentul ar încerca să găsească o soluție care să fie mult mai fezabilă, care să aibă cu adevărat un temei juridic Lipsa de transparență este de-a dreptul jalnică în uh, aceste negocieri. Nu ar trebui să se mai întâmple lucrurile așa. Îți mulțumesc, Paul Rubic, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți în această dezbatere să nu plecăm de la premisa că acolo unde deschidem o rubrică vor fi uh, adăugați banii necesari. Eu cred că prin o redistribuire a fondurilor nu poate fi rezolvată criza, ci trebuie să ne gândim mai degrabă cum anume poate redeveni competitivă economia europeană, astfel încât cu veniturile fiscale astfel câștigate să poată fi plătite datoriile. Acest aspect cred că a apărut uh, mult prea puțin în dezbateri. Și acum, dacă uh, Consiliul a pus la dispoziție cele 60 de miliarde, atunci cred că va trebui să discutăm și cu ministrul de finanțe cum anume ar urma să fie acoperiți acești bani. <clears throat> S-a discutat uh, despre veniturile din licitațiile aferente emisiilor de dioxid de uh, carbon. Eu cred că aceste mijloace nu vor putea fi puse la dispoziția ministrilor de finanțe naționali, ci ar trebui aduse la bugetul european. Și eu cred că a veni cu o astfel de solicitare pentru o acoperire imediată a acestor garanții ar fi un aspect care trebuie ridicat în cadrul acestor negocieri. Domnule Godmani, s-aș cuvântul? Da, foarte pe scurt, vă mulțumesc. Eu am auzit unele zvonuri potrivit cărora Uniunea Europeană ar garanta acei 60 de miliarde în plus prin uh, folosirea um, resturilor uh, uh, de bani, restului de bani, mă scuzați, care nu a fost folosit uh, în diferite fonduri. Și, bine, e adevărat, nu e vorba despre un surplus, e vorba despre acei bani, îi vom numi, să spunem așa, resturi colaterale, bani care nu sunt folosiți și care ar putea fi, folos- ar putea fi reutilizați apoi pentru a finanța această sumă de 60 de miliarde de euro. Deci, deci am putea vedea dacă cei 2 miliarde, cam cât s-a spus că ar exista de euro nefolosiți în fiecare an, luați mai mulți ani la rând, ar fi suficienți pentru a garanta acest ajutor. Și mă gândesc și cum se întâmpla cu banii pe care nu-i folosea uh, propria mea țară. La început s-a vorbit chiar de o sumă de 50 de uh, miliarde de euro care nu sunt folosiți uh, um, potrivit estimărilor în fiecare an. Dar, de fapt, cum spuneam, zvonurile până la urmă vorbesc mai de 2 miliarde pe an. Dar chiar și așa nu putem să ne mulțumim cu aceste sume, cu aceste restul Nu, trebuie neapărat să avem o linie bugetară. Să vedem ce se va întâmpla dacă va exista un ajutor concret acordat, de exemplu, celor trei state membre despre care vorbește toată lumea în prezent. Deci eu nu știu dacă a fost, nu știu dacă este foarte clar ce am spus eu, dar până acum nimeni nu a explicat clar ce se va întâmpla dacă trebuie să garantezi un împrumut acordat unui stat membru, cum îl vei garanta? Dacă îți vei folosi bugetul, dacă nu vrei să uh, folosești bani de la bugetul actual, atunci trebuie să vină bani din altă parte. Ori aplici noi impozite, ori crește TVA-ul, ori creezi alte surse de venit. Deci, oricum, nu e foarte clar cum va fi finanțată această sumă. Mulțumesc. Acum, domnul Alfonsi a cerut cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Suntem la Comisia Bugete și înțeleg foarte bine de ce e nevoie să ai uh, temeiuri juridice, garanții și ca totul să se desfășoare potrivit lege. Dar e adevărat că situația este complet nouă. Situațiile au fost luate în uh, regim de urgență și eu unul mă gândesc la cu totul altceva. S-a vorbit despre cei 2 miliarde de euro nefolosiți în fiecare an, dar dacă chiar vreți să aveți un temei juridic mai uh, clar, unde Parlamentul European își găsește locul, ar fi bine să nu uh, pierdeți prea mult timp cu asta, pentru că altfel o să dăm senzația că noi vrem să împiedicăm un stat membru care are probleme să poată să obțină credite la dobânzi rezonabile. Deci noi trebuie să facem așa fel încât să permitem Greciei să obțină bani la o, o rată dobânzi rezonabilă și celelalte state decât să ne tot uităm la propriul nostru buric și să spunem că n-am fost luați în considerare așa cum trebuia. Președintele, da, mulțumesc, estimate coleg, mulțumesc și raportorului. Acum, haideți să vedem. Hotărârea a fost deja luată, e o fapt împlinit. Așa cum tocmai a spus și domnul Alfonsi, hotărârea a fost luată în regim de urgență și atunci când știi că riști să te neci, primul lucru nu te gândești să respecti legea, ci să salvezi pe cel care riscă să se nece. Nu era chiar așa, pentru că Grecia fusese deja salvată de la NEC cu două zile mai devreme. De fapt, alte state membre erau amenințate, dintre care unele cu cu un PIB și cu o populație foarte mare. Deci exista un risc notabil și trebuie să ne aducem aminte de acest lucru. Noi avem propriile noastre răspunderi și puterea executivă le are pe ale ei. Și puterea executivă avea misiunea de a lua măsuri. Ar fi putut să o facă mult mai repede, dar până la urmă a luat măsuri și a creat un dispozitiv considerabil. Suntem cu toții de acord cu faptul că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca acest plan să fie cât mai credibil cu putință. Însă, acestea fiind zise, nu putem să ne împiedicăm să constatăm că există o problemă de natură politică care va trebui soluționată. Acum suntem în plină criză, dar perspectivele sunt oarecum diferite. Și un lucru care nu poate să dureze, să mai dureze și care nu este acceptabil, în acest plan se vorbește despre cei 440 de miliarde care corespund unei proceduri similare cu cea aplicată Greciei, respectiv statele membre își acordă o capacitate de, um, um, de a împrumuta bani statelor care se află în dificultate și apoi e vorba despre o altă sumă de 60 de miliarde, dar în ce privește aceste sume, nu există niciun fel de control parlamentar. Parlamentul nu a fost invitat la elaborarea mecanismului, la fixarea sumelor, chiar măcar numai pentru a-și da un aviz. Și, de fapt, Parlamentul ar interveni numai în ipoteza în care această garanție ar fi folosită, pentru că atunci Parlamentul ar fi obligat să introducă în buget uh, o nouă rubrică de cheltuieli. Deci ni se spune că într-o asemenea ipoteză uh, Consiliul a, Consiliul a decis că și statul cu tare trebuie ajutat și atunci trebuie să faceți cu tare modificare la buget. Nu critic decizia luată, este o decizie bună în interesul tuturor și o susținem. Totuși, cum spuneam, după ce am salvat persoana care risca să se nece, ar fi bine să ne concentrăm asupra planului de uh, prevenire a altor înecuri. Și să vedem cum pot fi efectiv aplicate asemenea mecanisme. Așa cum spunea și colegul Godmanis, este oarecum ciudat să creezi o garanție a unui buget public pentru o sumă atât de importantă de 60 de miliarde și ca acest lucru să se traducă în buget numai cu, cu o simplă, cu un simplu rapel. Până la urmă este vorba, cum spuneam, de sume extrabugetare. Așa cum spunea și colegul Godmanis, dacă chiar vrem să folosim respectiva garanție, va trebui să găsim banii aceia undeva. E adevărat că contabilitatea fondurilor publice nu este similară cu cea a fondurilor private, a avea asemenea formule, asemenea proceduri în contabilitatea fondurilor publice este, să spunem, uh, destul de des întâlnit, dar nu pentru sume atât de mari. Domnule director general al Direcției Bugete la Comisie, ce puteți să ne spuneți despre acest subiect? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că ultima dumneavoastră intervenție ne-a arătat o anumită formă de înțelepciune. Acestea sunt faptele, într-adevăr, și cred că noi toți trebuie să ne asigurăm că această garanție care a fost dată de Uniunea Europeană este o garanție respectată de toată lumea, este o garanție solidă care să ne permită la momentul potrivit să putem interveni, să putem interveni pe piețe pentru a putea împrumuta, pentru a putea pune la dispoziția statului membru care va avea nevoie fondurile necesare. Acest lucru este imperativ. Și în al doilea rând, domnule președinte, Sigur că am putea intra aici în dezbateri în ceea ce privește temeiul juridic și metoda, dar m-aș mulțumi să vă reamintesc că articolul 122 care a fost ales ca temei juridic apare în tratat în interiorul capitolului intitulat Politici economice și monetare și mai precis în cadrul capitolului privind politica economică. Și în acest uh, domeniu era vorba mai degrabă, așadar, de o problemă de politică economică. Nu o să intru în detalii. Um, cunosc um, evaluările care au fost făcute în această instituție și sigur că respect punctul de vedere al Parlamentului. Acum, în ceea ce privește mobilizarea acestei garanții, Câteva cuvinte și despre acest subiect. În primul rând, modelul nu este diferit de modelul pe care l-am utilizat deja în trecut pentru uh, sprijin față de stat, sprijinul acordat unor state membre care se află în afara zonei euro. Și a fost vorba de împrumuturi contractate pe piață. În acest caz, această garanție ar putea fi mobilizată, sigur, în ipoteza în care statul sau statele membre respective nu vor reuși să facă rambursările necesare la una din scadențele fixate. Garanția va fi mobilizată în acest gen de situație ipotetică, care este totuși foarte probabilă, pe baza trezoreriei disponibile la comisie și într-o următoare etapă va fi urmată de implementarea unui buget rectificativ, ceea ce va permite introducerea în buget a sumelor necesare. În acest stadiu, problema care se pune aici și asupra căreia comisarul responsabil se va pronunța în curând este de a ști dacă trebuie, introdus în buget, trebuie introdusă în buget o linie bugetară specifică pentru această garanție, care, dacă aceasta va fi abordarea aleasă, va fi însoțită de rațiune, pentru că nu este vorba de mobilizarea unei garanții pentru împrumuturi care pentru moment nici măcar nu au fost acordate. Iată ce pot să vă spun pentru moment. Suma de 60 de miliarde, așa cum uh, spune foarte clar regulamentul, a fost stabilită în așa fel încât să putem să respectăm plafonul veniturilor proprii. Și, în mod evident, ajungerea la scadență a eventualelor împrumuturi care vor fi lansate pe piață va fi în funcție de aceste constrângeri care sunt impuse de uh, plafonul veniturilor proprii, dar din punct de vedere tehnic nu este nicio problemă. Iată, domnule președinte, ce aveam de spus pentru moment. Dacă îmi permiteți, voiam să mai fac o mică observație legată de tabelul comunicat privind calendarul indicativ pentru cadrul financiar multianual. Și aici aș dori să observ că în acest tabel se prevede că pe 22 și 25 um, noiembrie, în plenară, se va vota pe pachetul de la Lisabona, cadrul financiar, regulamentul financiar și apare și uh, serviciul de acțiune externă cu semnul întrebării. Mă gândesc că e o greșeală aici și văzând uh, uh, gesturile făcute de colegul de lângă dumneavoastră, cred că știți cu toții că obiectivul nostru este de a merge cât mai repede cu crearea și punerea în uh, funcțiune a acestui serviciu și ar fi regretabil că o astfel de Uh, decizie financiară ar, uh, să intervină atât de târziu. Acest lucru ar fi o întârziere majoră pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Domnul președinte, da, la acest ultim punct am scris așa, în ipoteza în care Comisia ar prezenta un buget rectificativ specific pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Dar e numai o ipoteză. Acest tabel este un tabel de lucru, e un document de lucru, nu este mm, final. Domnul Calfin a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Un singur lucru. Uh, în continuare explicațiilor pe care le-am auzit, Uniunea Europeană uh, își, as, își asumă ea în propria sa uh, gestiune niște datorii ale statelor membre Și aici avem o problemă economică. Nu cred ca directorul general că problema este de natură juridică. Sigur că, trebuie, sigur că trebuie să vedem care sunt și aspectele juridice, însă problema este legată de procedurile care vor avea loc la Parlament, pentru că acestea sunt legate de maturitatea, de a uh, împrumuturilor. Și dacă acceptăm ideea pe care a sugerat-o Comisia de a crea o linie separată în buget, asta ar însemna să punem în așteptare niște fonduri suplimentare, adică de a afecta și celelalte linii bugetare pentru a a acoperi niște riscuri pe care le putem aștepta pe viitor. Și aș sugera să ne întoarcem la acest subiect, să uh, elaborăm un mecanism prin care Parlamentul să fie implicat pentru o mai mare coeziune economică în toate aceste domenii. Domnul președinte, mulțumesc, stimate coleg. Între timp, Inge a plecat, așa că o să câștigăm puțin timp. Însă Raimer ar dori să concluzioneze? Nu, nu, nu este cazul. Atunci, vă mulțumesc, îi mulțumesc domnului director general din partea comisiei. Cred că toată lumea a înțeles foarte bine care sunt preocupările Parlamentului în acest domeniu și că vom avea ocazia să ne exprimăm în discuțiile viitoare privind uh, regulamentul financiar și perspectivele financiare. Vă mulțumesc. Vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume întâlnirea cu agențiile descentralizate. Salut Uh, delegația extrem de competentă și de plăcută care reprezintă agențiile descentralizate, mi se semnalează că îl avem printre noi pe domnul Takala, directorul agenției Bilbao, doamna Jelan Daniel, directoarea agenției Parma, predecesoarea domnului Takala, și domnul Mark Sprenger, directorul agenției Stockholm, de la Stockholm. Iuta dorește să facă o mică introducere. Mm. Ja, herzlich willkommen. Äh, das ist da, bun venit. În mod tradițional, sigur, înainte să analizăm mai intens bugetul, organizăm această întâlnire cu agențiile <clears throat> și acum dat fiind faptul că am avut în cursul anului o colaborare destul de bună, acum am restrâns uh, această reuniune doar la participanții la, în cadrul Troica, înainte veneau toți directorii agențiilor, dar asta nu se datorează doar unei mai bune colaborări, ci și a faptului că în cursul anului, an, anilor, uh, numărul agențiilor a crescut foarte mult, dar uh, trebuie să avem săli mai încăpătoare pentru a avea loc pentru toate agențiile. Eu cred că nu ar trebui să pierdem prea mult timp acum. Dumneavoastră ar trebui să ne spuneți ce aveți pe inimă și noi vom încerca să ținem cont de aceste lucruri în activitatea noastră curentă. Mulțumesc. Domnule director general, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a veni în fața dumneavoastră. Reprezint uh, agenția de la Bilbao și ne bucurăm că avem ocazia de a participa la acest dialog într-un moment extrem de important pentru pregătirea bugetului 2011 și uh, pentru lucrările grupului de lucru interinstituțional. Câteva cuvinte despre bugetul 2011. În contextul discuțiilor bugetare, agențiile înțeleg limitările create de criza economică. În același timp, agențiile sunt convinse că trebuie să analizăm nu numai resursele alocate agențiilor, dar și contribuția pe care o pot aduce acestea. Agențiile sunt niște actori cheie în îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii Europene și în obținerea rezultatelor um, unor rezultate vizibile în ochii cetățenilor europeni. Fiecare agenție este responsabilă de niște nevoi și de niște provocări specifice. Trebuie să rezolve probleme relevante, securitatea alimentară, securitatea ocupațională, securitatea maritimă, sunt numai câteva exemple. Ehm, motivele pentru care au fost create aceste agenții sunt niște motive care continuă să fie valabile și astăzi și în anumite cazuri ehm, ele sunt din ce în ce mai puternice, așa cum s-a constatat în evaluarea orizontală. Agențiile trebuie să joace un rol cheie și în îndeplinirea obiectivelor strategiei uh, UE 2020 și pentru a își asuma acest rol ar trebui să analizăm puțin care sunt uh, resursele disponibile. Agențiile pot avea diferite contribuții în dezvoltarea know-how-ului științific în întreaga Europa, creând o bază mai bună pentru deciziile de politică și pentru uh, aducerea politicilor europene cât mai aproape de cetățeni. Agențiile sunt oferă o alternativă față de perspectiva extrem de automatizată. Uh, am salutat o decizie bugetară care să se bazeze pe rezultate, pe nevoi și pe priorități de politică. Și în acest context, impactul modest al agențiilor în bugetul global al Uniunii Europene ar trebui totuși să fie luat în considerare și până la urmă nu cheltuim atât, niște sume atât de mari din bugetul european. Agențiile se bucură să vadă că uh, rolul și contribuția lor la îndeplinirea obiectivelor europene uh, sunt recunoscute de către actorii cheie. Acest sistem al agențiilor are niște obiective și niște ținte foarte clare, ceea ce a permis Uniunii Europene să atingă rezultate semnificative în domenii care sunt importante pentru cetățenii europeni. În cadrul grupului interinstituțional, discuțiile care au loc acolo sunt o oportunitate pentru a vedea modul în care rolul agențiilor poate fi mai semnificativ lucrările acestui grup uh, sunt foarte importante pentru agenții, pentru că agențiile sunt direct afectate de uh, acestea. Agențiile pot contribui la proces în beneficiul tuturor părților, uh, subliniind unde există probleme, dar și dezvoltând soluții. Respectăm pe deplin crearea acestui grup, modul în care a fost creat și apreciem implicarea în evaluarea orizontală și în um, elaborarea raportului privind situația actuală. Agențiile consideră că uh, cele trei părți care au mai rămas din lucrările acestui grup ar putea avea de profitat dacă agențiile ar fi uh, implicate mai îndeaproape. În orice caz, pentru un moment se pare că o astfel de implicare nu este prevăzută și de aceea, la propria lor inițiativă, agențiile au pregătit o contribuție la partea a doua a lucrărilor care a fost transmisă uh, membrilor grupului în februarie-martie 2010. De asemenea, Troica de coordonare a acestor agenții ar fi bucuroasă să poată să contribuie în orice mod posibil la lucrările grupului de lucru. Uh, și în acest sens, uh, îi vom contacta pe membrii grupului de lucru pentru a le oferi contribuția noastră și ajutorul nostru pentru viitor. Am dorit să subliniem patru domenii de interes. În primul rând, agențiile de guvernanță, îmi cer scuze, guvernanța agențiilor, eh, importanța îmbunătățirii guvernanței agențiilor este un obiectiv acceptat. Eh, implicarea actorilor relevanți eh, poate contribui la îndeplinirea acestui obiectiv, asigurând angajamentul și relevanța obiectivelor față de nevoi. Mecanismele de guvernanță pot contribui la eficiență și la eficacitate fără a pune la, sub semnul întrebării realizările și modul uh, individualizat de organizare a acestor agenții. În uh, agenția de la Bilbao avem 84 de membri ai comitetului administrativ și poate părea un, un cifră foarte mare, însă în același timp uh, există o structură, acest număr reprezintă structura tripartită, state membre, mediul de afaceri și societatea civilă. Deci aceștia sunt actorii noștri cheie, uh, care sunt parteneri cheie în rețeaua noastră și de aceea este foarte important să-i păstrăm. Poate nu pe toți, dar în orice caz trebuie să păstrăm un contact cât mai apropiat cu cele trei grupuri de actori care se află în uh, spatele sistemului nostru de lucru. În al doilea rând, gestionarea agențiilor. Agențiile respectă aceleași principii de management și guvernanță ca și instituțiile europene. Ideea este de a ne asigura că regulile implementate pot duce la niște ajustări individualizate în funcție de nevoile agenției, deci e nevoie de niște marje de flexibilitate. De asemenea, trebuie ținut cont de principiul uh, proporționalității. Discuțiile bugetare, sigur că depind de mandat și de resurse și este nevoie de o implicare mai îndeaproape a agențiilor în acest proces, mai ales în ceea ce privește următorul cadru financiar 2014-2019. Într-un moment de criză trebuie să fim foarte atenți la cheltuieli și ar trebui să ne uităm la bugetele pe care le avem. Avem 50 de milioane la Bilbao, însă problema pe care o avem mm, de exemplu, să luăm numai un singur exemplu, problema mm, pensionărilor anticipate, care costă 2500 de miliarde de euro în fiecare an. Trebuie să vedem uh, cum vor fi organizate aceste fonduri de pensii și ce uh, economii putem face în buget. În orice caz, cheltuielile sunt majore din acest punct de vedere. Guvernanța europeană, al treilea element, agențiile lucrează uh, în, uh, pentru implementarea politicilor europene și a strategiilor sectoriale. Este nevoie de o implicare mai bună a agențiilor pentru activitățile pe termen lung ale Uniunii Europene, mai ales dacă că, mai ales pentru că acestea au un impact direct asupra agențiilor. Regulile de bază de înființare a agențiilor nu definesc condițiile minime care trebuie să fie puse la dispoziție de către statele gazdă. Foarte des aceste condiții minime nici nu există. Și acest proces are uh, un impact asupra eficienței și eficacității, precum și asupra gradului de atractivitate față de potențialii angajați ai agențiilor. Trebuie să ne asigurăm că aceste condiții minime sunt asigurate mai ales în faza de lansare, de demarare a agenților și am avut o discuție în acest sens acum doi ani și progresăm pentru a avea un acord în acest sens cu uh, guvernul țării gazdă, Spania. Și mulțumesc pentru sprijinul Parlamentului. Suntem conștienți că membrii Parlamentului împărtășesc aceste preocupări, aceste îngrijorări uh, de exemplu legate de acordurile cu țările gazdă. Și suntem mulțumiți de contribuțiile pe care le-ați adus până acum, dar am dori uh, ca aceste contribuții să se regăsească și în uh, cadrul discuțiilor grupului de lucru specializat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director general și ceilalți membri ai delegației dumneavoastră vor să ia cuvântul? Nu? Vă mulțumesc. Atunci, Am notat faptul că arhitectura guvernanței uh, agenției de la Bilbao este la fel de complexă precum uh, arhitectura de la Guggenheim, care de altfel nu a fost atât de scumpă pe cât s-ar putea crede în ce privește investițiile. Acum nu știu cum e cu mentenanța și cu funcționarea. Agențiile joacă, bineînțeles, un rol de prim plan și bineînțeles că există diferențe între agențiile mai vechi, cele care tocmai au fost create și care vor să ia amploare, agențiile care pot să aibă venituri comerciale și cele care nu au dreptul la așa ceva. Deci, noi ne adaptăm uh, evaluările la fiecare caz în parte. Și sunt convins că uh, Iuta Hauk și, în general, special și dumneavoastră ne pot da sfaturi bune. Doamna Ania să ne cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului Tacula pentru faptul că a subliniat care erau dorințele, hai să spunem, pe termen mai lung ale agențiilor. Vreau să abordez două lucruri. În primul rând, bugetul pentru anul viitor – și perspectivele financiare pentru următoarea perioadă. În ce privește bugetul pentru anul 2011, în documentul pregătit de Departamentul Politic, avem o vedere de ansamblu a nenumăratelor agenții care există în prezent și e foarte interesant să vezi că de fapt s-a micșorat uh, foarte puțin bugetul afectat diferitelor agenții. Și agenția pentru directiva RICI va deveni una cu surse proprii, ce puțin se spune uh, pe o perioadă temporară. Și există agenții care sunt finanțate din uh, uh, tot felul de uh, surse de venit, mai ales uh, cheltui, eh, mai ales uh, um, costuri legate de uh, um, administrație, de dosare. Și apoi avem alte noi agenții care vor fi create pentru 34,5 milioane bani care sunt prevăzuți în bugetul pentru anul 2011. Mă întreb și poate că comisia poate să-mi dea detalii ce înseamnă această perioadă temporară în ce privește agenția pentru directiva RICI. Creăm noi agenții dar ce se va întâmpla în 2012, în 2013? Cum vom găsi bani pentru a finanța toate aceste agenții? Pe mine mă interesează mult transportul și agențiile care se ocupă de transport. Îmi doresc ca ele să aibă noi misiuni, noi roluri de îndeplinit. Mi se par foarte importante pentru a mări securitatea transporturilor, dar, cum spuneam, este foarte dificil să găsim sume noi pentru aceste uh, agenții deja existente și ma- uh, marja de manevră este foarte mică. Ce sens are să tot creăm noi agenții dacă ne este greu să le finanțăm pe cele deja existente? Deci vreau să știu exact ce se ascunde în spatele acestor cifre pentru bugetul următor și ce înseamnă faptul că Agenția pentru Substanțele Chimice uh, pe o perioadă uh, temporară, deci pe, o durată temporară se va autofinanța. Și mă gândesc la Comisia Interinstituțională a Agențiilor Executive comisie la care agențiile își vor aduce, bineînțeles, contribuția și, în general, uh, uh, deputații europeni au colaborat bine cu agențiile europene. Avem un spirit de echipă, ca să spun așa. Și știu că și domnul comisar Sefcovici ține uh, mult la relația cu uh, agențiile executive, dar persistă o problemă cu Consiliul. Agențiile sunt ca un fel de copil vitreg um, pentru Consiliu. Bineînțeles că noi nu putem să ne amestecăm în treburile Consiliului, ei au prorogativa hotărârilor, dar eu am senzația că Consiliului nu prea pasă cu adevărat de ce se întâmplă. Sper că noi împreună, agențiile, Comisia și Parlamentul, vom reuși să convingem Consiliul să ajungă la un acord mai bun, um, uh, să gândească mai mult înainte de a decide crearea de noi agenții. Pentru ca să existe un mod eficient și cât se poate de flexibil, astfel încât fiecare agenție Uh, să poată să funcționeze bine cu propriile sale caracteristici. Mulțumesc, am domnul Bocros acum. Very briefly. Mulțumesc. Pe scurt, dacă îmi permiteți. Dacă analizez uh, câteva din uh, tabelele pregătite de Departamentul de Politici în ceea ce privește agențiile descentralizate, avem aici o rubrică care sper că se referă, uh, sper, la număr de personal, dar uh, se numește Authorized Establishment Plan, plan de funcționare general. Cred că documentele ar trebui să fie mai precise. Dar mă uimește să văd că din totalul agențiilor, mai mult de 11 dintre aceștia își motivează cererile de majorare de personal fără explicații judicioase. Înțeleg că creăm uh, <clears throat> noi agenții, în special cele de supraveghere a pieței uh, financiare, ținând cont de criza globală actuală, cred că și mai ales de criza mai acută din zona euro, nu cred că e justificat să avem o creștere atât de substanțială de peste 250 de persoane pentru schema de personal. Sunt așadar în dezacord cu această propunere, fără a fi analizat acum performanțele individuale ale fiecărei agenții, însă în actualul context nu mi se pare justă o astfel de majorare a numărului de personal. Iar dacă o analiză judicioasă a activității agențiilor ar justifica o astfel de majorare, sunt convins că s-ar găsi și, o, și agenții unde s-ar putea face reduceri. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Souhaite interveni la ce stade. O să rog pe Iuta să spună câteva cuvinte? Ähm, äh, da, mulțumesc. Cele menționate de domnul Tacula au fost într-adevăr discutate și în grupul de lucru interinstituțional, în special în ceea ce privește obligațiile țării gazdă. Și știu că când am vorbit pentru prima dată în plen de aceste lucruri în aprilie, am constatat că există evi- evident state membre care nu iau în serios acest lucru și care nu se implică și asta timp de ani de zile. De aceea sper că acum, în acest grup de lucru interinstituțional, împreună cu Consiliul, vom putea ajunge la niște reguli clare, obligatorii, pentru ca fiecare stat membru care solicită găzduirea unei agenții să știe ce obligații îi revin și nu să se mândrească pur și simplu cu existența unei agenții pe teritoriul său. Și că trebuie să se ocupe și de funcționare. Și aș dori să mai adaug că în grupul de lucru interinstituțional ar trebui să punem sub semnul întrebării decizia care poate fi unilaterală din partea Consiliului de a atribui o agenție unei, unui stat membru sau altuia. De ce poate lua această decizie uh, singur? Știu că se argumentează că invocă tratatul și dreptul de a stabili sediul unei instituții. Însă, eu cred că în sens uh, mai restrâns, Consiliul nu ar accepta ca o agenție să fie considerată o instituție în sensul tratatelor. Am discutat această dimineață de uh, acțiuni care, din punct de vedere juridic, uh, sunt undeva la limita legalității. Eu cred că ar trebui însă să revin la această definiție, după cum vă spuneam, pentru că astfel am putea soluționa mult mai bine și chestiunile interinstituționale. Acum, în ceea ce privește celelalte expuneri, un astfel de Consiliu de Administrație are și rolul de a păstra legătura cu toți uh, factorii interesați. Și de aceea acest Consiliu de Administrație, practic, este mai numeros decât uh, numărul de personal din acea agenție. Va trebui totuși să ne gândim dacă acest lucru poate rămâne așa, pentru că sigur costă bani și bani europeni. Ceea ce cheltuim pentru întâlnirile <clears throat> acestui Consiliu de Administrație nu mai putem cheltui pentru activitatea curentă a agențiilor, pentru studii, cercetare și așa mai departe. De aceea, va trebui și aici să ne gândim dacă nu ar trebui făcut o reformă, iar contactele cu statele membre să nu mai aibă loc doar prin intermediul acestor consilii de administrație, ci și prin grupuri de lucruri care ar putea fi mai restrânse, dar și mai eficiente decât aceste consilii de administrație. Dar acesta, aceste decizii, decizii țin de viitor. Aș dori să-i uh, răspund domnului Pocroș și, uh, în ceea ce privește chestiunea majorării numărului de personal. Dacă analizăm de unde vin aceste majorări, trebuie să recunoaștem că legiuitorul a cerut acest lucru. Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice de la Stockholm, îmi cer scuze, spune vorbitoarea de la Helsinki, vrem să devină operațională. Este în curs de a deveni operațională de a atinge mărimea prevăzută inițial. Și aici este vorba de 30 de persoane care ar urma să mai fie cooptate. Și eu cred că dacă am luat decizia înființării unei agenții, trebuie să ne îngrișim și în cadrul obligațiilor noastre bugetare ca aceste agenții să poată funcționa bine. Sigur că și agențiilor le revine această misiune, însă noi trebuie să facem posibil acest lucru pentru că altfel agențiile nu au niciun sens. Dacă le facem imposibil activitatea, nu mai avem nevoie de ele. Putem să le închidem, pur și simplu, pentru că atunci, dacă nu funcționează cum trebuie, fiecare milion pe care îl alocăm este risipit dacă nu și mai pot îndeplini obligațiile pentru care au fost create. Astăzi văd că revenim tot mereu la proverbe germane. Ar trebui să lăsăm uh, lucrurile așa cum au fost gândite, să nu mutăm uh, biserica din centrul satului. Știm cu toții că acum trebuie să trecem la o procedură bugetară pe baza tratatului de la Lisabona, ceea ce înseamnă în primul rând trecerea la o singură lectură. Și înainte de această primă lectură trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul. Nu mai e ca în trecut, noi decidem, Consiliul decide, iar apoi uh, tot ce a tăiat Consiliul poate fi reintrodus în a doua lectură pe care o facem. Consiliul știa că cam asta era procedura noastră aici la Parlament. Acest lucru nu mai este posibil. De aceea, departamentele responsabile de la Comisie vor trebui să acționeze mai rapid și dumneavoastră va trebui să le transmiteți uh, informații coerente, justificate în ceea ce privește solicitările bugetare, iar apoi v-aș ruga ca prin intermediul membrilor din consiliile de, dumneavoastră de administrație să influențați statele membre pentru ca și acestea să fie la curent cu uh, ceea ce fac agențiile și de mijloacele de care au nevoie. Și și nu e suficient ca respectivul membru din Consiliul de Administrație să își convingă doar ministrul de resort, ci acesta trebuie să îl convingă și pe ministrul respectiv de finanțe. Pentru că, de regulă, ministrii de finanțe n-au nici cea mai vagă idee despre lucrările efective ale unei agenții, despre conținutul concret al activităților. Știu de existența lor. Așadar, este important ca ministrii de finanțe să știe aceste lucruri, să li se spună din partea propriilor lor colegi, pentru a, că a invoca aceste argumente doar în fața Parlamentului nu va mai fi suficient. Va trebui și dumneavoastră să investiți ceva mai mult timp în uh, această activitate, dar sunt convinsă că vom reuși cumva. Îți mulțumesc, Iuta. Ai făcut niște propuneri îndrăznețe. Nu știu dacă Parlamentul va putea vreodată să hotărască unde vor fi stabilite noi agenții. Ar fi o dezbatere minunată, dar nu știu dacă și alți colegi ar fi de acord cu sugestia ta. Pe de altă parte, Utah a încurajat uh, troica agențiilor și pe toți colegilor să se întâlnească cu cei 27 de miniștri de finanțe. Domnule director general, vreți poate să trageți concluziile acestui schimb de vederi? Mulțumesc că voi ține cont de toate observațiile care s-au făcut aici și în același timp am dorit să Subliniez că atunci uh, când veți discuta aceste chestiuni în grupul de lucru interinstituțional, poate că ar fi util să rețineți că nu cu toții începem de la zero. Multe agenții există deja de ceva vreme și uh, s-a făcut o evaluare orizontală, dar uh, a fost destul de superficială și dacă veți dori o evaluare a fiecare agenție în parte, uh, salutăm acest lucru și vă vom pune, bineînțeles, la dispoziție informațiile de care aveți nevoie. Pentru că ar fi o documentație utilă pentru viitor. Și așteptăm uh, cu interes uh, viitoarea colaborare cu grupul de lucru interinstituțional Sigur și noi uh, sperăm să putem face din membrii din Consiliul nostru de administrație un fel de ambasadori care să vorbească numele nostru în statele membre, membre. Nu întotdeauna este posibil acest lucru sau nu întotdeauna persoanele cu care discută aceștia le și dau ascultare. Dar aceste lucruri sunt uh, uneori uh, inerente, dar pe lângă aceasta, sigur, trebuie să lucrăm și cu oamenii de la finanțe, cu Ministerul de Finanțe, dumneavoastră reprezentați componenta financiară acestui acestei camere, dar bine bineînțeles că vom ține cum cine de dumneavoastră. Mulțumesc, domnule director general. Cred că avem aici un punct important din punct de vedere psihologic și politic. E vorba de calitatea relațiilor între fiecare agenție și statul gazdă respectiv sau în țările foarte descentralizate ca Spania cu comunitatea autonomă sau cu uh, landul sau regiunea. Acest lucru este important pentru că dacă un stat s-a bătut în Consiliul de Ministri pentru a putea avea pe teritoriul lui sediul unei anumite agenții, ar trebui să se considere ca un tutore al acestei agenții, să acționeze ca un avocat sau eventual ca un critic dacă agenția nu își face bine treaba. Sigur că agențiile sunt europene, sunt comunitare, au un statut comunitar, aplică regulile europene, dar faptul că uh, există această opțiune politică de a nu le uh, înființa pe toate în Bruxelles, ci de a le repartiza pe teritoriul Uniunii Europene a, pentru a arăta o prezență fizică a instituțiilor europene în statele membre. Și această prezență este uh, disponibilă în multe state prin intermediul agențiilor. Sigur că acest lucru nu depinde numai de dumneavoastră, de agenții, depinde și de guvernele naționale care s-au bătut, care au susținut că voiau să aibă pe teritoriul lor o anumită agenție și atunci trebuie să reprezinte interesele acestei agenții. Doamna Jensen dorește să adaugă ceva? Să adauge ceva? Nu, nu exact pe acest subiect, ci pe un subiect care tot revine uh, Uh, într-adevăr, am vorbit despre activitatea grupurilor de lucru interinstituționale și am uh, observat acea problemă legată de acordurile cu țările gazdă, dar aș ridica și o altă problemă care va reveni anul viitor și care și pe care am observat-o în momentul în care am uh, vizitat Agenția pentru Pescuit. Și cred că această agenție a reușit să aibă un control eficient asupra acțiunilor de pescuit în uh, Uniunea Europeană și în apele internaționale. Au uh, un uh, vas, o navă responsabilă de acest control uh, au finanțat uh, această navă la nivel interguvernamental, statele membre au furnizat fondurile, însă din punct de vedere administrativ este foarte dificil și avem această tendință care arată că statele membre vor să plătească, dar nu prin intermediul bugetului european, ci direct. Și sigur că agenția Uh, vrea ca acești bani să vină pe o linie europeană. Pentru că din punct de vedere administrativ este foarte dificil să gestionezi acest mod separat de finanțare și acum avem trei agenții uh, agenții de supervizare a sectorului uh, financiar care vor fi finanțate parțial de la buget și parțial prin intermediul contribuțiilor naționale din nou acest mod interguvernamental de finanțare. Și cred că trebuie să analizăm ce înseamnă acest lucru din punct de vedere administrativ și dacă este modalitatea cea mai eficientă de a gestiona lucrurile, pentru că nu vrem să intrăm în uh, perspectivele financiare și să spunem că sunt prea uh, mici, prea strâmte, dar agențiile au fost afectate de această lipsă de disponibilitate a statelor membre de a plăti prin bugetul european și mai degrabă de a plăti direct, ceea ce implică în foarte multă birocrație și măsuri administrative suplimentare. Domnul președinte, da, aveți dreptate, este o problemă de fond pe care trebuie să o vedem în context. De altfel, uh, este unul din punctele pe care le-am menționat în cadrul discuțiilor cu delegațiile din statele membre, din parlamentele naționale, constatând că, dincolo de domeniile bine reglementate și bine gestionate, în care există o partajare a competențelor între Uniune și statele membre, există sisteme de cofinanțare în virtutea principiului adiționalității pentru o anumită operațiune sau pentru un anumit organism între bugetul comunitar și bugetul statelor membre, de, deci dincolo de aceste uh, operațiuni vedem o practică din ce în ce mai uh, prezentă în care guvernele sunt de acord cu anumită acțiune europeană, cu anumită finanțare europeană, dar cu condiția ca acest lucru să se întâmple prin intermediul bugetului național și nu prin intermediul bugetului comunitar când eram cu toții bogați, între ghilimele, și când cu toții credeam că avem o capacitate de împrumut care să ne permită să ne finanțăm deficitul uh, fără nicio limită, sigur, calculele nu păreau prea grave, dar acum suntem cu toții ruinați și nu ne mai putem permite să acționăm așa. Uh, concluzia la care am ajuns la această întâlnire cu reprezentanții parlamentelor naționale ieri este următoarea. A venit momentul să punem pe masa de lucru cele 27 de bugete naționale plus bugetul EU european și să vedem cum stau lucrurile, care sunt cazurile în care, în mod evident, facem risipă. Fie pentru că utilizăm fonduri de origini diferite pentru acțiuni identice, fără să existe o adevărată complementaritate care să permită o sinergie, ci din potrivă suprapuneri, fie, cum a spus și An mai devreme, uh, suntem obligați să implementăm mecanisme de gestiune extrem de complicate, birocratice, care încetinesc acțiunile, compromit eficacitatea lor și sunt prea costisitoare pentru contribuabili. Aici Uh, este un punct care se află pe masa de lucru a grupului de lucru interinstituțional uh, care uh, acționează în domeniul agențiilor, dar care ne interesează și într-un mod mai larg. Vă mulțumesc, mulțumesc Iuta, mulțumesc directorilor agențiilor prezenți aici și vom continua să lucrăm în strânsă colaborare pentru ca în cadrul bugetului 2011 să putem lua cele mai bune decizii. Vă propun acum, dragi colegi, să trecem la punctul 10. Rămânem uh, în uh, problema agențiilor. E vorba de Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă. Da, mulțumesc. Începusem deja data trecută să discutăm de ce, despre această nouă agenție care urmează să fie înființată. Am avut mai multe întrebări decât răspunsuri. Între timp mi-au mai parvenit câteva răspunsuri pentru că am discutat mai intens și cu colegii de la uh, Comisia pentru Interne Totuși, uh, încă nu am ajuns la concluzie, de aceea nu există încă o poziție scrisă. Asta vă va fi prezentată însă în următoarea ședință a Comisiei noastre de buget, uh, însă avem timp. Nu cred că Comisia de Interne va lua o decizie înaintea lunii septembrie, de aceea <clears throat> am fost de acord cu ei ca eventuale sugestii din partea noastră să fie preluate în uh, dezbaterea lor. Acum, pentru Ne-a revenit cu întrebările pe care le-am adresat uh, comisiei data trecută și la care însă nu mi s-a răspuns. Voi avea însă o încă o întâlnire mâine cu persoana responsabilă de acest domeniu și voi încerca să clarific toate aceste chestiuni cu uh, dânsul pentru a ști în ce direcție de fapt se, se merge. Reprezentantul Comisiei spunea că această agenție nu va fi în niciun fel independentă, ci va trebui să facă ceea ce îi spune Comisia. Atunci am fost uh, nedumerită pentru că nu ar fi trebuit să avem o agenție descentralizată în acest sens? Ar fi fost suficientă o agenție executivă? După aceasta nu mi-a mai dat niciun fel de răspuns. Toate aceste aspecte le voi relua și mâine pentru a înțelege despre ce e vorba Până la urmă, în regulament însă se spune foarte clar că este vorba de o agenție independentă, iar raportorul, domnul Coelho, de la Comisia de Interne, mi-a a spus că motivul este independența față de Comisia, pentru că pe această parte Comisia s-a dovedit incapabilă de a pune pe picioare un sistem care să fi corespuns cerințelor Comisiei pentru Interne. <clears throat> Așadar, proiectul uh, va fi disponibil data viitoare, la următoarea noastră întâlnire. Vom avea suficient timp să adoptăm o poziție pentru ca Comisia pentru Interne să poată ține cont de avisul nostru. Mulțumesc, Iuta. Acum domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Eu urmăresc acest dosar atât în Comisia pentru Interne, prână cu domnul Coelho, cât și aici, în cooperare cu doamna Haug. Am uh, discutat uh, îndelung dacă această agenție este sau nu necesară, dar a fost și o dorință a Parlamentului. De aceea nu trebuie să ne mire intenția de a crea această agenție pentru administrarea acestor sisteme IT majore. Noi însă trebuie să vedem care sunt efectele bugetare și de aceea mă bucură faptul că există această coordonare strânsă între Comisia de Interne și Comisia de Buget. În plus, Comisia specifică în propria sa propunere ca această agenție ar urma să preia gestionarea nu doar a SIS, VIS și Eurodac, ci și a altor sisteme care urmează a mai fi create. De aceea ne întrebam Uh, cum anume se vor decide aceste chestiuni viitoare um, și doar uh, prin procedura de codecizie, ne-am spus noi. O altă discuție interesantă pe care ar trebui să o avem și sunt uh, convinsă că raportoarea va avea astfel discuție și cu domnul Coelio. Și numai preluarea gestiunii asupra, de către această Agenția sistemului SIS-2, dar acesta încă nu există însă. De aceea trebuie să ne gândim care sunt efectele în ceea ce privește costurile pentru gestionarea actualului sistem, ca și în cazul Eurodac, cât ar costa o migrație la sistemul nou, dar apoi și chestiunea sediului. <clears throat> În momentul de față se discută despre Strasburg sau Estonia. La Comisia de Interne s-a discutat uh, <clears throat> până acum în ceea ce privește chestiunea sediului uh, și se așteaptă mai întâi o propunere din partea Consiliului, iar apoi se vor lua în considerare efectele financiare. Din uh, punct de vedere bugetar, se prevede o sumă de 120 de milioane pe o perioadă de 3 ani, noi, uh, de la Comisia de Interne, suntem dispuși să transferăm la rezerve această sumă, pentru că nu știu cum va evolua această agenție. Și apoi uh, vom reveni și vom uh, scoate din rezervă aceste sume în funcție de cheltuielile efective care vor interveni pe parcurs. Așa cum spunea și doamna Hauk, nu, avem nicio, nu e nicio grabă în momentul de față, nici uh, Comisia pentru Interne nu consideră că ar fi mare grabă, de aceea dacă ajungem la concluzie înainte de septembrie, se va mai putea lua o decizie în cursul acestui an. Mulțumesc, doamna Holmeier. A cerut cuvântul, așa toate, toți reprezentanții grupurilor politice germane vor fi la cuvântul. Da, cu toții am avut oarecum de a face cu SIS-2, domnule președinte. Și probabil de aceea dorința noastră de a interveni aici. Aș dori să-i sprijin pe antevorbitorii mei în ceea ce privește prudența manifestată. Pentru că deocamdată nu avem pentru SIS-2 nici măcar o primă creionare a unei propuneri care să ne lase speranța că va ieși ceva până la urmă. Cred că uh, nu știu dacă se impune transferul la gestionării acestui sistem în cadrul agenției, pentru că SIS-1 până acum a fost administrat la nivelul statelor membre. Mi se pare totuși o chestiune destul de interesantă să solicite 120 de milioane pentru un obiectiv sau o activitate despre care nu ai în momentul de față nici cea mai vagă idee cum va avea loc. Și încercări din trecut de migrare a datelor au eșuat pentru și asta după ce s-a încercat migrarea bazelor de date din doar cinci țări, iar acum se pune problema migrării datelor din un număr mult mai mare de țări. De aceea cred că poate ar, fi, ar trebui amânată această decizie până când avem un concept uh, care să ne dea speranțe. Vă mulțumesc. Atunci când eram încă în sistemul Schengen și în afara tratatelor europene, deci eu am fost unul dintre acei miniștri care a pus pe picioare sistemul SIS-1 și deja atunci constatasem că întregul sistem informatic uh, putea să se uh, prăbușească de la o zi la alta. Acum am ajuns la SIS-2. Deci constat că 15 ani mai târziu, informatica a făcut multe progrese, dar nu și maniera noastră de a gestiona informatica. Trecem la un alt politic, ger- partid politic german și îi dau contul lui Inge. Mulțumesc. Aș dori să apelez la sprijinul dumneavoastră pentru un amendament uh, din cadrul uh, Comisiei de Control Bugetar colegul nostru, domnul Marinescu, sugerase ca Consiliul de Supraveghere să fie constituit doar cinci membri pentru a evita situații pe care le avem în prezent, uh, în sensul unui număr de 80 de persoane într-un astfel de Consiliu de Administrație, în care nimeni nu mai știe nimic. Eu cred că ar fi bine să dăm curs unei uh, astfel de solicitări, pentru că trebuie să îmbunătățim guvernanța acestor agenții și poate că s-ar impune să începem de aici. Mulțumesc. Merci. Uh, vă veut aux intervenants? Ja, ich, uh... Mulțumesc. Cred că vom putea ține cont de această sugestie pentru că impresia mea a fost aceea că domnul Carlos Coelho, înainte nu-l cunoscusem, dar am avut impresia că e în temă și știe despre ce e vorba. Dar aș dori să vă reamintesc că, că până acum s-au alocat 90 de milioane pentru SIS 2 și nu există niciun rezultat. De aceea înțeleg de ce Comisia pentru Interne vrea să vadă un rezultat acum și uh, a preferat să elimine de tot Comisia. Și e clar, da, 90 de milioane pentru că au existat deja contracte semnate și așa mai departe, angajamente luate. Deci este o chestiune serioasă Dacă însă poți să-ți oferi serviciile și nu, nu răspunzi de nimic în uh, final, dar încasezi banii, uh, mi se pare o, o chestiune pe care uh, nu o putem accepta. Bineînțeles că nu vom proceda la un aviz favorabil pentru această agenție până lucrurile nu se clarifică. <clears throat> Mulțumesc! Dar dacă așa sunt lucrurile, aș dori să vă reamintesc că în procedura bugetară există o clauză care se numește responsabilitate, responsabilitatea celor care activează. De aceea, dacă tot avem acest articol, cred că ar trebui să îl folosim. Da. Eu cred că ar trebui să cerem să plasăm totul sub responsabilitatea domnului Hansionas, domnul Alvaro. Interesant Acum, în ceea ce privește chestiunea responsabilității, pentru că este una foarte interesantă. În primul rând, nu am avut acces la contracte atunci când vorbim de SIS 2, contractele semnate de comisie. Se pare că dintr-un motiv pe care nu înțelegem, acesta este normal. Dat fiind faptul că nu uh, știm exact despre ce este vorba, cred că s-ar impune ca și Curtea de Conturi poate să analizeze acest lucru. Există răspundere, există răspundere în ceea ce privește neîndeplinirea la timp a serviciilor și există și sancțiuni prevăzute aici, numai că trebuie să clarificăm dacă e adevărat că sancțiunile care trebuie uh, plătite de către furnizorul de servicii Uh, mai trebuie renumerate uh, separat, prin contracte separate, pentru că, practic, teoretic, pentru că uh, dacă pentru fiecare operațiune suplimentară de remediere beneficiază de un contract cu comisia, atunci lucrurile sunt grave. Da. Doamna Holmeier este ultima care mai a cuvântul pentru că trebuie să trecem la celălalt punct de pe ordinea de zi. În acest context, Cred că ar trebui să analizăm nu doar uh, fondurile alocate agențiilor, ci și uh, fondurile alocate pe SIS-2 efectiv, pentru că Comisia a venit cu cifre diferite la Consiliu și la <clears throat> Parlament, în timp ce la Consiliu uh, se vorbește de o sumă maximă de 27,9 milioane pentru următorii 2 ani, uh, pentru deci la Parlament, uh, figurați doar pentru 2011 peste 30 de milioane. Aici uh, mi se pare că avem un semnal clar că nimeni nu știe sau habar n-are încotro se îndreaptă acest uh, proiect. Așadar, nicio decizie poate ar fi o decizie bună în această privință. Da, da. Problemele sunt uh, delicate, există aspecte tehnice greu de rezolvat, apoi din punct de vedere politic, e vorba despre politica de securitate, de politica de apărare a granițelor externe și, cum spuneam, uh, e vorba despre puncte deosebit de sensibile, um, libertățile individuale, drepturile fundamentale ale drepturilor, um, drepturile fundamentale ale persoanei și așa mai departe. Bine, vă reamintesc termenul limită pentru examinarea acestui proiect de aviz. Pe 21 iunie prezentarea, 24 iunie la prânz termenul limită de depunere a amendamentelor, pe 13 iulie vom vota proiectul de aviz. Comisia Libe ar trebui să-și adopte raportul în septembrie și raportul va fi votat în plenară în noiembrie este prânzul și conform ordinii noastre de zi este chiar uh, o 12 fără 2 minute, deci acum putem să trecem la punctul 12 de pe ordinea noastră de zi, respectiv negocierile deosebit de animate despre statutul Serviciului European de Acțiune Externă. Domnul Gualtieri tocmai a venit și atunci îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți foarte bine, Parlamentul European a hotărât să analizeze diferitele componente legislative care sunt necesare pentru a crea acest serviciu european de acțiune externă. E un întreg pachet de acte legislativ și să dea un aviz uh, uh unic asupra conținutului acestor documente legislative. Rezultatul a fost următorul, să existe un text în codecizie. De aceea am hotărât să nu facem o analiză formală a raportului inițial uh, Brock-Verhofstadt a Comisiei AFET și să așteptăm, de fapt, toate propunerile legislative oficiale, mai ales în ce privește regulamentul uh, uh, de personal. Prin urmare, astăzi nici noi nu demarăm o discuție oficială în ce privește proiectul de aviz, deoarece raportul Brock încă nu a fost prezentat nici el oficial din motivele pe care tocmai le-am menționat, pentru că se dorește o prezentare unitară a tuturor proiectelor legislative. Noi ne dorim așadar să avem o dezbatere care să fie mai mult de competența acestei comisii asupra acelor chestiuni strict legate de bugetul acestui serviciu. Prin urmare, astăzi v-am prezentat un document de lucru care, să spun așa, reia în linii mari uh, uh, forma unui proiect de aviz, dar care rămâne deschis și profit de această ocazie pentru a mulțumi pentru excelenta sa colaborare secretariatului comisiei noastre. Acest document de lucru, spuneam, este unul cât se poate de deschis, deoarece uh, ia în considerare mai multe alternative. Mm primul punct de la care am plecat, unul pe care l-am dezbătut îndelung, și anume dacă acest serviciu trebuie inclus sau nu în structura administrativă a Comisiei. În cea de-a treia parte a documentului pe care vi l-am trimis, mă gândesc la posibilele modificări ale deciziei doamnei Ashton care ar putea să ducă la această alternativă și anume de a avea un serviciu care, din punct de vedere administrativ, face parte din administrația uh, comisiei, deci care să fie inclus în secțiunea 3 a bugetului Uniunii Europene și, potrivit articolului 1.2, ar fi un serviciu al comisiei, dar un serviciu autonom. Nu vreau să revin asupra avantajelor pro și contra ale acestei opțiuni. Mă concentrez asupra acelor aspecte legate de controlul parlamentar. Bineînțeles că și în cealaltă alternativă ar exista un control parlamentar dar pentru mine cele mai importante sunt responsabilitățile financiare. Așa cum s-a văzut și în cursul ultimei noastre dezbateri, știm cu toții rațiunile istorice și politice profunde care îngreunează Uh, uh, ajungere la această alternativă, deci la ideea unui serviciu care să facă parte din uh, comisie, din punct de vedere administrativ. Și cum spuneam, în cea a treia parte a documentului meu am încercat să creionez uh, um, implicațiile acestei alternative. Și apoi am vrut să analizez și implicațiile unei alte posibilități, respectiv cea pe care și-o dorește în altul reprezentant. Serviciul european să fie un serviciu autonom, a cărui uh, buget uh, cu cheltuielile de personal să fie diferit de cel al comisiei. Și atunci propun amendamente la uh, documentul doamnei Ashton, astfel încât să îl îmbunătățim și să respectăm metoda comunitară. Nu reiau toate uh, elementele din acest document în detaliu, dar vreau să existe o diferență cât se poate de clară și de uh, precisă între cheltuielile administrative și cheltuielile operaționale, uh, 7.1a și b. De asemenea, îmi exprim dorința ca pentru o mai multă claritate să, să știe exact cum vor fi um, categoriile din uh, buget în funcție de cheltuieli administrative, dacă se vorba despre cheltuieli administrative sau despre cheltuieli operaționale. Nu știm încă care va fi soluția aleasă, dar oricum noi ne dorim să existe un buget consolidat, astfel încât să putem să verificăm integralitatea uh, costurilor legate de funcționarea acestui serviciu european de acțiune externă și să putem, cum spuneam încă o dată, să identificăm clar când a fost vorba despre cheltuieli cu un aspect um, administrativ și când a fost vorba despre cheltuieli uh, de funcționare operațională. Apoi, am vrut să vedem care vor fi obligațiile Comisiei în virtutea articolului 145 uh, din regulamentul financiar. Apoi, mai este o parte cu privire la programare. Va fi introdusă o distinție care lipsește din propunerea doamnei Ashton între programarea regulamentelor și programarea instrumentelor financiare. Deci vom introduce un nou articol în pregătirea documentului. Apoi, se clarifică împărțirea responsabilităților în ce privește instrumentul de cooperare cu țările industrializate, instrumentul legat de siguranța nucleară, instrumentul pentru stabilitate, propunerea inițială a doamnei Ashton nu dă niciun fel de detaliu în ce privește gestionarea acestor instrumente și cum vor fi împărțite responsabilitățile pentru gestionarea lor. Apoi, se propune atribuirea unor competențe uh, pentru gestionarea altor instrumente acestui Serviciu European de Acțiune Externă, Apoi, noi propunem să se facă diferența între instrumentele așa zis tematice și cele geografice și apoi cerem să se facă mai bine diferența între autoritatea autorității de supraveghere și să știm cine va fi acea autoritate de supraveghere, dacă va fi un comisar sau numai uh, doamna Ashton, un alt reprezentant, și să știm ce anume va rămâne de sorgintea Comisiei Europene. Deci lanțul responsabilităților între Comisia per ansamblu, un alt reprezentant, Comisarul pentru afaceri um, care, toți comisarii care se ocupă de afaceri externe, toate acestea trebuie clarificate și am făcut amendamente specifice în acest sens. Mai există și un alt capitol uh, unde am aprofundat anumite subiecte în ipoteza în care acest serviciu va fi autonom. E vorba despre chestiunea foarte sensibilă a șefilor de delegații eu aici am făcut uh, o, o împărțire și în subcapitole. Pentru că, din punctul de vedere al uh, controlării bugetului, m-am gândit că ar trebui ca șefii de delegații să aibă o responsabilitate în ce privește cheltuirea banilor care vin din bugetul comunitar. Dar apoi, pentru a asigura o adevărată disciplină bugetară și pentru ca să existe rigurozitatea în gestionarea bugetului, ar fi bine ca nu numai șefii de delegație să aibă această competență legată de cheltuirea uh, banilor comunitari sau de cheltuirea bugetului uh, serviciului autonom, Deci există oarecum o, o, o întreagă discuție pe care am putea să o avem uh, astăzi aici în comisia noastră ca să știm până la urmă care este opțiunea pe care o favorizat în ce privește pe șefii de delegații, dacă ar trebui să aibă această competență bugetară sau nu, e o chestiune sensibilă și din punct de vedere uh, politic și așa mai departe. Oricum, indiferent uh, de alternativa care va fi aleasă, serviciu care face parte din comisie sau serviciu autonom. Eu am încercat să mă gândesc la toate implicațiile, dar bineînțeles că mai sunt și alte uh, puncte asupra cărora nu m-am oprit acum, cea legată de resursele proprii, cea legată de uh, uh, răspundere și cea legată de bilan, de bugetul uh, uh, politicii europene de securitate și de apărare. Deci, documentul meu de lucru încearcă să țină cont de toate aceste aspecte care mi se par deosebit de relevante, mai ales reforma acordului interinstituțional în ce privește bugetul PESA, pentru că cred că liniile bugetare ale diferitelor misiuni PESA trebuie neapărat să fie clarificate. Și noi, noi nu ne dorim în niciun fel să punem sub semnul întrebării nevoia de flexibilitate uh, în ce privește bugetul pe sau mai mare flexibilitate decât în actualul regulament financiar. Mulțumim, mulțumesc, stimată coleg, pentru această prezentare atât de detaliată și pentru documentul de lucru care semnalează întrebările ridicate și problemele ridicate de crearea acestei, acestui serviciu. Inge Gresle a cerut cuvântul. Desigur, nu e foarte simplu pentru că tocmai ne-a fost uh, prezentat acest document doar. Domnule Galtieri, Trebuie să vă spun că ceea ce ne-ați prezentat nu face decât să sporească confuzia, pentru că nu se discută aici decât cele două opțiuni politice, ceea ce mi se pare just, în interiorul sau în afara comisiei, ci mai există și o altă parte care pentru mine este uh, foarte importantă, ca responsabilă pentru control bugetar, și anume cum anume tratăm ambasadorii, dacă aceștia vor avea dreptul să administreze la fața locului proiectele comisiei sau nu. Este o chestiune esențială pentru regulamentul financiar și am rugat eliminarea acestea în cazul opțiunii în afara comisiei. Pentru că din prisma controlului bugetar, acest lucru pur și simplu nu este fiabil. Pentru că trebuie stabilit uh, foarte clar care sunt principiile descarcării de gestiune și în conformitate cu articolul act, um, cer scuze, articolul 8, uh, va deveni un fel de mm, agenție externă a Comisiei. Figurează aici uh, însă câteva chestiuni care uh, fac acest rol de agenție executivă să fie mai pronunțat aici decât în propunerea inițială a doamnei Ashton. Acum, Doamna Ashton are un rol dublu, care, conform tratatului, este, este rezervat doar dânsei, nu și uh, supleantului ei. Acum, așa cum este propunerea de față, uh, și ambasadorul UE ar urma să aibă acest dublu rol. Ceea ce nu a fost prevăzut în tratate. Practic s-ar crea astfel o unitate care să se ocupe de activitate de proiecte. Practic acest serviciu nu ar face decât să se scufunde în această activitate detaliată de activitate pe proiect. Însă noi trebuie să uh, avem în vedere aceste legături strategice și din această perspectivă nu putem agrea faptul că Comisia să își păstreze în toate drepturile de a cheltui banii. Și dacă vom transfera însă această activitate de proiecte Serviciului de Acțiune Externă, practic nu vom face decât să îl uh, surmenăm până la urmă. <clears throat> Dacă șefii de delegație, ca membri a Serviciul de Acțiune Externă ar primi încuvințarea să gestioneze proiecte la fața locului, noi nu am mai putea constata cine a luat ce decizie și, până la urmă, nu, baza controlului bugetar este uh, o alocare directă a răspunderii pentru cheltuirea banilor. Și acest uh, nucleu este distrus în momentul în care uh, permitem unei persoane să facă ceva și alte să mai facă și altceva. De aceea un avertisment din partea mea. Pledez așadar asupra eliminării articolului 5.4 care se referă la subdelegarea drepturilor Comisiei către șefii de delegație, pentru că aici nu s-ar mai aplica modelul nostru de descărcare de gestiune. Mulțumesc, Ani Jensen. Nu am avut timp să citesc documentul de lucru, însă pot să spun uh, din prezentarea pe care am ascultat-o acum uh, din partea domnului Gualtieri și din intervenția doamnei Gresle, noi suntem într-o mm, poziție întrebătoare. Domnul Calfin. Mulțumesc. Și eu aș vrea să abordez această ultimă problemă, pentru că a fost ridicată și el la Comisia de Control Bugetar. Și sunt unul din raportorii pe această problemă. Preocupările doamnei Gresle sunt corecte dacă spunem că avem nevoie de o linie foarte clară de responsabilitate în ceea ce privește implementarea bugetului european și dacă um, reușim să avem uh, bugetul atașat de bugetul comisiei, atunci lucrurile vor, sta, vor fi în regulă. Însă, dacă nu, atunci va trebui să vedem dacă șefii de delegații după cum a sugerat doamna Ashton, ar trebui să fie responsabil de implementarea bugetului. Și cred că sunt avantaje pentru ambele posibilități. Din punctul de vedere al Comisiei de Bugete și de Control Bugetar, linia de responsabilitate realitate este mai clară. Așa, din punctul de vedere al reprezentării Uniunii Europene în anumite țări, atunci aici ar fi destul de dificil să nu se acorde ambasadorilor, șefilor de delegații aceste puteri. Să mai existe cineva în spatele lor care să fie responsabil de aceste măsuri. Nu cred că acest lucru se întâmplă în vreo țară responsabilul de ambasadă este ambasadorul. Ul- responsabilitatea ultimă îi aparține lui. Mm, iată o problemă destul de importantă din punctul de vedere al Parlamentului și oricare ar fi soluția pe care o adoptăm, trebuie să ne asigurăm că acest transfer de responsabilitate între Comisia, care este responsabilă de implementare și apoi către șeful de delegație eventual căruia îi se va delega competența de implementare, atunci undeva responsabilitatea se va pierde în această linie lărgită. Deci cred că trebuie să evaluăm toate argumentele îndeaproape. Este foarte clar însă că trebuie să fim siguri că atunci când e vorba de descărcare, de gestiune, nu va putea fi nicio scuză de genul că Comisia este responsabilă de implementare, iar Serviciul de Acțiune Externă, nu, prin intermediul șefului de delegație, are niște responsabilități delegate și până la urmă nu mai e nimeni responsabil cu adevărat, nu e nimeni răspunzător. Trebuie să excludem această posibilitate. Dar mai este și o a treia opțiune de a avea o putere dublă de semnătură, care este și mai complicată. Nici nu vreau să intru în asta acum, dar trebuie să facem o evaluare și să vedem cum putem îndeplini obiectivele pe care le așteptăm, să vedem ce este și în raportul Verhofstadt și să vedem care este poziția Comisiei. Dacă nu, trebuie să găsim o soluție și cât mai repede, în momentul în care uh, Comisia ne va înainta toate documentele necesare. Mulțumesc, spune domnul președinte. Nadejda. Nadejda. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Aș dori să o susțin pe doamna Gresle în ceea ce privește îngrijorările evocate, pentru că uh, Problema este mai mult sau mai puțin politică. Trebuie să decidem ce fel de serviciu ne dorim. Un serviciu care să se ocupe de politicile strategice sau un serviciu care să se ocupe și de proiecte. Sunt două versiuni diferite. Sigur, Există practici diferite în diferitele state membre în ceea ce privește ambasadele, însă uh, această problemă a înființării Serviciului de Acțiune Externă aduce niște aspecte destul de noi și de aceea intrarea în detalii ia atât de mult timp. Cred că responsabilitățile ar trebui să fie pe măsura obligațiilor și aș prefera să văd că reprezentanții naționali, dacă serviciul nu este membru al Comisiei Europene, nu se ocupă de proiecte, ci numai de partea politică. Astfel am evita suprapunerile și neînțelegerile și nu am uh, crea probleme suplimentare. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Laszlo Surian. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această problemă reflectă o situație destul destul de dificilă în care se găsește doamna Ashton, vicepreședintă a Comisiei și în același timp aparține și Consiliului. Structura din spatele doamnei Ashton nu este însă o instituție nouă a Uniunii Europene. În tratatul de la Lisabona nu se spune nimic despre crearea unei noi instituții în cadrul Uniunii Europene. De aceea, Parlamentul are dreptate să, se, să ceară ca acest sistem să facă parte din comisie. Acum, implicațiile bugetare, sigur, vor fi și ele reflectate. Înseamnă că bugetul acestui sistem se va afla în capitolul 3. Dar nu este foarte simplu să includem liniile într-un capitol sau altul. Trebuie să decidem dacă serviciul este parte din comisie sau nu și sper că toată lumea va înțelege că este obligatoriu ca Parlamentul să, aibă, să vorbească cu aceeași voce. Și până acum, în discuțiile preliminare și în dezbaterile care au avut loc cu președintele Parlamentului și cu uh, ceilalți reprezentanți a ridicat o voce comună. Ne dorim ca acest serviciu să funcționeze în interiorul comisiei. Sigur că este bine să pregătim documente de lucru, dar trebuie să analizăm lucrurile cu mare atenție. Nu am nimic împotriva analizării și a altor opțiuni într-un document de lucru, dar până la urmă trebuie să fim uniți între noi și să încercăm să ne apărăm, să ne susținem poziția, pentru că altfel situația ar putea deveni periculoasă și confuză. Deci să fim fermi și să ne asumăm angajamentul. Aceasta ar trebui să fie aceasta este poziția PPE și cred că și sunt bucuros să văd că și celelalte grupuri sunt de acord. Numai așa vom reuși să câștigăm. Acum este momentul să facem asta, când sistemul este în curs de a fi construit și Uh, recent când Și foarte recent am văzut cât de slab este sistemul în momentul în care nimeni nu a reacționat la evenimentele din Gaza. Deci trebuie să fim pregătiți să ne asumăm această poziție și să o controlăm prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție în privința capitolului bugetar 3. Domnul președinte, mulțumesc, stimată coleg. Îi, îl voi invita acum pe directorul general să vorbească în numele comisiei. Înainte de asta, însă, o observație personală. Primul obiectiv pe care trebuie să-l fixăm în toate cele trei instituții este ca sistemul să funcționeze. Am fost în Palestina săptămâna trecută. Uh, și acolo este un haos total în ceea ce privește organizarea Uniunii Europene pe teren. Există un reprezentant al Uniunii Europene în cadrul quartetului cu um, colaboratori, deci cu um, angajați care sunt plătiți de Uniunea Europeană. Există și un um, reprezentant al Uniunii Europene pe problema israeliano-palestiniană. Mai există și un ambasador la Tel Aviv, în plus un reprezentant care până acum venea din partea Comisiei care gestionează majoritatea programelor comunitare, dar nu pe toate. În plus, avem 6, 7, 8 linii bugetare ca, diferite care uh, furnizează asistență autorităților palestiniene. Avem uh, um, acorduri uh, cu Palestina în materie comercială, de cercetare științifică, culturală. Uh, de mediu plus participarea Israelului la programul uh, Barcelona și Uniunea pentru Medi- de la Barcelona și Uniunea pentru Mediterana. Dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să joace un rol politic, toate aceste instrumente trebuie să fie controlate din punct de vedere politic de doamna Ashton. Acesta este lucru care contează. Dacă continuăm să avem un sistem în care anumite servicii gestionează anumite linii, alte servicii gestionează alte linii și pe teren uh, avem pe cineva care în organigramă apare ca fiind persoana cea mai importantă, dar de fapt nu el, nu acea persoană semnează și nu acea persoană decide de blocarea fondurilor, sigur, acesta este rolul nostru, să susținem um, drepturile Parlamentului, uh, controlul exercitat de Parlament. Uh, Parlamentul este cel care au, autorizează fondurile asigură controlul, votează descărcarea, dar ca linie directoare trebuie să ne propunem să implementăm un sistem care funcționează. Domnule director general, doriți să faceți niște comentarii? Merci, <clears throat> Tout d'abord. Domnule președinte, și eu mi-am petrecut cea mai mare parte a carierei în domeniul relațiilor externe și nu pot decât să fiu de acord cu ce ați spus dumneavoastră pentru că și eu am trăit asta pe pielea mea. Apoi, am citit foarte rapid uh, documentul de lucru al domnului Gualtieri și această dezbatere, până la urmă, este una pur politică. Există documentul doamnei Ashton, care a fost elaborat în colaborare cu Consiliul și Comisia, și care este, să spunem așa, o opinie ajunsă la o maturitate. Și acum e vorba mai degrabă despre o dezbatere între Parlament și doamna Ashton. Eu, în calitate de director general uh, pentru buget uh, la comisie, nu pot decât să urmăresc această dezbatere și apoi aș putea să reorientez uh, pe capitolul buget propunerea comisiei dar este în primul rând o dezbatere care îi privește pe cei de la Parlament și pe cei care sunt responsabili cu uh, demararea, punerea în funcție acestui serviciu. Apoi, aș vrea să repet ceea ce ați spus dumneavoastră cu toată elocvența și eu însumi am exprimat asupra acestui punct în alte ocazii. Este de fapt un principiu care uh, a fost unul director pentru Direcția Generală Bugete și pentru mine. Nu poți să concepi că o să ai un șef de delegație care va fi Uh, mai puțin uh, competent și va avea mai puțină autoritate ce privește semnarea unui acord decât șeful său uh, de um, um, operațiuni. Deci, șeful de operațiuni poate să coopereze cu persoanele competente din țara terță, de la Ministerul de Finanțe sau mai știu eu ce dar ultimul cuvânt trebuie să-l aibă șeful de delegație. Așa se întâmplă acum și cu ambasadele. Și îmi este oarecum dificil să înțeleg de ce are loc această dezbatere, căci dacă la sfârșitul discuțiilor între Parlament și doamna Ashton se ajunge la un scenariu în care acest serviciu ar face parte, uh, din punct de vedere bugetar, din secțiunea 3, atunci ambasadorul Uniunii Europene la fața locului, șeful de delegație, va avea uh, în modul cel mai firesc cu putință puterea de semnătură. Ținând cont de ipoteza în care uh, serviciul este o instituție uh, autonomă, noi am făcut o propunere pentru a restabili legătura între comisie și șefii de delegații. Pentru că, pentru noi, este absolut normal că șeful de delegație, dacă este să mm, o luăm așa mm, mm, pe litere, șeful de delegație va face parte din comisie într-un fel. Dar, repet, el va rămâne persoana cu cea mai mare putere și cu puterea de semnătură. Pe de altă parte, în ce privește descărcarea bugetară, comisia va fi ultima uh, uh, care va avea responsabilitatea. Noi vom fi, cum spuneam, răspunzători pentru toate cheltuielile operaționale, așa cum doamna Ashton va fi cea care va da seamă pentru uh, cheltuielile administrative. Domnul președinte, vă mulțumesc, domnule director general. Va trebui să uh, punem punct lucrurilor noastre de azi dimineață pentru că este deja uh, o, a, am trecut deja de orele 12.30. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru documentul de lucru. Vreau să mai precizez faptul că Acest document uh, este destinat uh, membrilor comisiei pentru a vă ajuta să urmăriți dezbaterile. Nu vom vota asupra lui. Vă dau așadar întâlnire la orele 15 și vreau să reamintesc publicului că nu va avea loc aici întâlnirea de după amiază, și că până la orele 15.45 va fi cu ușile închise, pentru că trebuie să ajungem la un acord în ce privește compromisul pentru mandatul pentru următorul trialog și uh, reuniunea va avea loc în clădirea PHS pe 1001.